din Ungaria, rezultă foarte clar că această proporție în 2017 a fost de 26%, nu 37, 36%. Eh, iar observațiile au fost făcute de, eh, de eh, reprezentanța unei țări care beneficiază de pe urma acestor licitații. Atenție, deci, cum uh, conturăm pozițiile noastre politice. În al doilea rând, vreau să vă informez că în Ungaria toate evaluările care vizează Ungaria arată că în ultimii cinci ani în Ungaria s-a constatat o tendință de ameliorare constantă și consecventă a acelor indicatori care Uh, au făcut de altfel obiectul analizei UE uh, uh, încă din momentul aderării, când într-adevăr acești indicatori erau mult mai slabi, dar când nimeni nu a fost supărat de această situație. Și a treia observație. E undeva la limita neseriozității că Uh, o organizație care se numește de, pentru uh, cercetarea corupției, uh, care este o organizație neguvernamentală, refurnizează bază de date pentru care se sprijină o instituție europeană. Acest centru de cercetare a corupției nu are Uh, nici măcar un singur expert uh, cât de cât uh, consacrat care ar putea să, să constate în mod obiectiv situația de acolo. Da? Chiar și Centrul de Cercetare Corupției citează surse apărute în opinia publică. De exemplu, prețurile exagerate pe care le acuză acest centru sunt, uh, aceste prețuri sunt uh, un indicator care nu apare niciun fel de document oficial acestui centru de cercetare. Uh, de multe ori, de multe ori nu există, nu există nicio legătură între, nu, nu putem vorbi despre o, o o supradimensionare a anumitor prețuri sau valori din proiectele de licitație, câtă vreme aceste prețuri sunt corelate cu prețurile similare din proiecte similare din, uh, din uh, alte sfere în Ungaria sau din, uh, din alte țări. Într-o, într-o procedură de acaziție publică, Eh, nu poți să spui că prețul este exagerat sau păstrat, ridicat în mod artificial, când acel preț, eh, indiferent că vorbim de o achiziție cu fonduri europene sau achiziție națională, acel preț este în acord cu prețul pieței din acea țară. Da? Și prețurile nu sunt mai mari nici mai la produse, nici la servicii. Asta pot să vă asigur. Și nici măcar la investițiile în construcții. Și ultima observație, dar nu în ultimul rând, Cred că este o glumă proastă că o comisie de specialitate a Parlamentului European vrea să exercite presiune asupra un stat membru, amenințând uh, acel stat membru uh, cu retragerea unor fonduri în cazul în, cadrul, uh, în care acel stat membru nu ar aderea la parchetul european. Statele membre s-au uh, alăturat Uniunii Europene uh, în mod voluntar și și uh, parchetul european în mod voluntar. Da? Cine a aderat? 8 state membre au făcut acest lucru în mod voluntar. Există posibilitatea, dacă dumneavoastră credeți că participarea la aderarea la parchetul european este obligatorie, există posibilitatea să includem aderarea la Partidul european în tratatul de funcționare a Uniunii Europene, dar eu, mi se face măciucă când văd că participarea voluntară acum este pusă sub semnul întrebării, da? și o comisie de specialitate a Parlamentului condiționează fonduri europene în cazul unui stat membru sau unor câtorva state membre pentru, pentru a asigura anumite fonduri. Dăm cuvântul domnului Sani, acum spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că proiectul de aviz actual uh, nu, nu se află în forma uh, finală. Uh, acest, acest proiect de aviz va fi completat cu multe date exacte care vor fi introduse pe calea amendamentelor. Înțeleg că Uh, că, că guvernul ungar dorește să îmbunătățească anumite statistici, să le mai cosmetizeze, dar știm și dacă vrem chiar putem să aflăm uh, la modul concret că uh, foarte multe licitații în Ungaria se petrec un singur ofertant uh, sau cu mai mulți ofertanți, dar dintre care se știe de la început și se poate verifica la urmă care este ofertantul care câștigă. Eu cred că, de altfel, uh, guvernul ungar nu degeaba a uh, început o campanie de isterie împotriva ONG-urilor care scot la iveală fapte Eh, incomode pentru guvernul ungar. Ceea ce nu demonstrează altceva decât că guvernul are ce ascunde. În ce privește eh, supralicitarea sau eh, prețurile crescute artificial, majoritatea covârșitarea licitațiilor și procedurilor de licitație în Ungaria este extrem de complicată. Acest fapt în sine este denotă că de fapt, uh, lucrurile sunt astfel făcute încât doar aceia care cunosc uh, uh, foarte bine procedurile, însă știm că ofertanții de obicei câștigă se oferi, ofer, furnizarea de, pre, de produse și servicii la prețuri exorbitante. Aici, în ce privește suveranitatea pe care s-ar presupune că ar pierde Ungaria, să nu uităm că Ungaria, în primul rând, a fost un mare beneficiar de uh, fonduri um, și tocmai de aceea ar, uh, crede, credem că ar trebui să adere la uh, clubul acelor țări care um, care au aderat, între altele, la o instituție acestei familii europene, parchetul european. Eh, este și o exigență undeva a celor state care sunt contributori net. Deci nu, eh, nu ar trebui să ne eh, bazăm doar pe afirmațiile beneficiarilor. Mulțumesc și acum de la Digi Just, doamna Reu. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, că ne-ați dat cuvântul. Bună dimineața tuturor! Cât privește ceea ce am ascultat din diversele intervenții, cred că în acest moment n-am dorit decât să reiterăm faptul că Comisia este angajată în a susține uh, legislația europeană și valorile europene, inclusiv dreptul înscris în Carta Drepturilor Fundamentale. Și pentru asta folosește toate mijloacele pe care le are la îndemână. Comisia monitorizează corupția din statele membre, în contextul semestrului european. În baza uh, rapoartelor de țară ale Comisiei, Consiliul poate să facă recomandări specifice pentru fiecare țară în parte, care să vizeze mai ales uh, statele în cauză. Recent, pe 7 martie anul acesta, uh, Comisia a publicat rapoartele de țară pentru anul acesta, și în acestea a analizat principalele provocări legate de corupția, corupție pentru mai multe state membre, printre care și Ungaria. În acest raport se fac anumite trimiteri uh, legate la anumite riscuri semnificative și lacune care acționează ca obstacole în calea investițiilor, în calea alocării eficiente a resurselor, a performanței economice și, până la urmă, în calea creșterii. Comisia urmărește îndeaproape activitatea Comisiei Libe, care uh, pregătește un raport cu privire la posibilă activare articolului 7 aliniatul 1 din tratat, din tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Cam atât din partea noastră. În acest moment, mulțumesc. Pasrini von Olaf. Reprezentantul Olaf, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea Olafului, e bine, vreau doar să confirm faptul că în proiectul de aviz uh, trebuie făcute niște corecții la uh, date, date care au fost uh, abordate de serviciile care redactează aceste text. Uh, parțial au fost corecte aceste cifre pentru 2016, însă, după cum știți, pentru alte uh, uh, servicii, important este să se rețină măsurile pe care le-am întreprins noi. Asta cu privire la recomandările judiciare. Datele pentru 2017 sunt examinate acum. Prin urmare, nu pot să vă dau prea multe informații în acest moment. Ele trebuie întâi aprobate de directorul nostru general, însă cu siguranță aceste date vă vor fi uh, transmise, domnul președinte, atunci când vor fi disponibile. Dincolo de asta, nu mai am nimic de uh, adăugat. Dacă mai aveți întrebări specifice pentru serviciile noastre, aș putea să vă răspund. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată 5 aprilie este termenul pentru depunerea amendamentelor și pentru că oricum nu, uh, nu pot să fac altceva, mă aștept la multe amendamente. Cu asta încheiem dezbaterea și uh, revin cu întrebarea, știind uh, când vine domnul gener- director general, aveți o indicație? No. Ar fi trebuit să fie aici la ora 11. Da, păi asta am vrut să știu și eu dacă se va ține de acest uh, program. Trecem la punctul 12 al unei de zi, evaluarea politicii de coeziune în Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă de la aderarea acestor state la Uniunea Europeană încoace. Există informații interesante din cel de-al șaptelea raport de coeziune și de aceea, în principiu, ar fi fost bine <laughs> să putem începe chiar acum, pentru că avem la dispoziție circa o oră. Eh, poate cineva să dea în urmărire pe domnul director general, să vedem unde se află? O să iau cuvântul atunci când uh, vom începe, doamnă președinte. Alu vorbe. Dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové, paní předsedající. Um, dnešní téma je... Bună dimineața, stimați colegi, bună dimineața, doamnă președinte. Vom vorbi astăzi despre politica de coeziune în uh, câteva state din centrul Europei. Nu știu de ce dorim să vorbim doar despre aceste patru state, pentru că, din câte știu eu, 13 state s-au alătrat în Uniunea Europene în 2004. Iar dacă discuția e să devină una orizontală, ar fi interesant uh, să discutăm despre politica de coeziune în aceste 13 state sau în toate statele care folosesc fondul de uh, coeziune Uh, și a trebuit să discutăm uh, rezultatele din ambele perioade financiare. Atunci când vorbim despre rata de absorpție, nu înțeleg de ce trebuie să ne axăm doar pe aceste state și uh, de ce trebuie să ne împărțim atenția între statele de după 2004 și de, um, apoi pe cele de uh, dinainte de 2004. Cât privește țara mea, Republica Cehă, am primit 24 de miliarde din fonduri uh, uh, europene și am mai primit niște miliarde și din bugetul Cehiei. Republica Cehă a avut probleme cu capacitatea sa de absorpție și nu întotdeauna a reușit să folosească toate aceste fonduri, însă situația um, se tot îmbunătățește. Iar în uh, perioada de programare actuală rezultatele sunt uh, mai uh, bune. Programele operaționale sunt cele care ar putea deveni problematice. În 2015 uh, am avut uh, uh, proiecte în valoare de 36 de miliarde de euro, inclus de da, aici și cofinanțarea. Suntem una dintre statele care au crescut uh, cel mai repede împreună cu Polonia, Ungaria și uh, Slovacia. Iar acum jumătate din teritoriul Cehiei se află peste pragul de 50% uh, al mediei europene. Nu cred că nu credem că asta s-ar fi putut uh, realiza fără uh, politica de coeziune, deși au existat multe probleme deja menționate și care vor mai fi amintite. Toate statele care folosesc uh, fondurile de coeziune cresc și o duc mai bine ca mai înainte, în ciuda recesiunii. Aș dori să menționez că ieri am văzut raportul Comisiei cu privire la lupta împotriva corupției și doar câteva state din, doar nouă, practic, au adoptat o strategie. Însă Cehia, Slovacia și Ungaria erau printre aceste state. N-am avut probleme nici cu condiționalitatea, n-am avut probleme legate de cei care trebuiau să țină aceste fonduri. Uh, iar uh, regulile de uh, achiziții publice uh, au fost respectate. Statele membre au, au, s-au hotărât să coopereze mai bine de anul trecut și să creeze biroul Procurorului General European pentru a proteja Uniunea Europeană împotriva oricărei folosiri greșite a fondurilor toate statele își doresc ca acest procuror general să funcționeze și astfel uh, își doresc, de fapt, proceduri mai eficiente și cooperare mai bună între uh, nivelul statal și cel european. Cehia și Slovacia încearcă să fie transparente în ceea ce privește folosirea fondurilor. În Nimeni n-a, uh, zis opusul, dar având în vedere unele problemele care aspar în anumite state membre, problemele care sunt mai mari decât în alte state membre. Vrem să vorbim astăzi despre aceste patru state membre. Nu înseamnă că nu vom vorbi despre alte țări cu altă dată. Mă bucur că între timp prin s-a alăturat domnul general, director general de Metră. Aveți cuvântul. Äh, Bună dimineața, doamnă președinte, și vă mulțumesc că mă oferiți uh, prilejul să iau cuvântul aici. Uh. Într-adevăr, este un moment potrivit uh, să facem un pas în spate uh, și să uh, ne gândim la evoluția generală pentru câteva state membre importante și, în același timp, pentru beneficiarii centrali ai sprijinului, mai ales prin intermediul politicii de coeziune și asta pentru aceste state de la aderarea lor uh, în 2004. Începem aici cu aspectele uh, de bază și anume evoluția uh, PIB-ului în aceste patru state care este comparată cu media europeană. Media europeană este linia punctată, punctul de plecare este 100 în 2004 și apoi vedeți că această linie punctată până la urmă este uh, linia cea mai uh, uh plată. Media europeană a evoluat mai puțin uh, favorabil în comparație cu uh, PIB-ul celor patru state membre. Acestea fiind spuse, puteți uh, vedea că există diferențe notabile între uh, cele patru state membre, cu Ungaria, care este foarte aliniată uh, mediei europene. Prin urmare, în termeni relativi, recuperează. Apoi, Cehia este undeva deasupra mediei europene în ceea ce privește dinamismul economic și apoi avem uh, doi uh, fruntași, uh, Slovacia și Polonia. Pentru Polonia mai ales, Ceea ce este remarcabil și astăzi e că această țară a reușit să treacă de criza economică fără niciun fel de creștere negativă. Deci uh, au înregistrat creștere și în 2009 și în 2010. Și aș uh, spune că asta s-a întâmplat și datorită contribuției importante uh, exact la acel moment a finalului finanțării pentru perioada 2004-2007 2006 și a lansării perioadei de finanțare din 2007 până în 2013. Dacă ne uităm puțin uh, la cifrele cumulative ale creșterii, putem vedea că Europa a crescut din 2004 cu 15% uh, doar în 13 ani. Și asta din cauza uh, crizei. Puteți vedea că Ungaria nu s-a descurcat mai bine de atât, se află la 16%, iar apoi Polonia și Slovacia, vedeți uh, că sunt uh, performări și uh, se apropie de o creștere de 60% în această perioadă de 13 ani. Puteți vedea că în ceea ce privește dinamicile mai recente, modelele sunt uh, similare cu Ungaria aflându-se puțin mai uh, jos decât celelalte trei state membre. Următorul diapozitiv, vă rog. Cum uh, se traduc toate acestea în uh, PIB per capita, în, uh, standard de, uh, în standardul legat de puterea de cumpărare în raport cu media europeană. Putem vedea că Polonia și Slovacia au recuperat foarte mult. Există tendințe convingătoare de recuperare deja de la un nivel ridicat pentru Cehia și apoi un, uh, tendințe mai modeste pentru Ungaria, care a început inițial ca cea mai prosperă țară din grupul de la Visegrad, după care um, a ajuns uh, pe ultimul loc dintre cele patru. Polonia deja a depășit Ungaria uh, la acești indicatori. Schimbările procentuale de aici sunt uimitoare. Polonia și Slovacia ajungând la uh, o recuperare cu 21% a uh, neajunsurilor Polonia 71%, Slovacia de la 57% a crescut la 78%, iar uh, pentru Cehia, n-aș vrea să uit uh, datele, vorbim despre 90%, aproape la egalitate cu Spania. Următorul diapozitiv. Um, moving on to social indicators. Trecem acum la indicatorii sociali. După cum știți, politica de coeziune se referă atât la coeziune economică cât și socială, iar Fondul Social European se concentrează mult pe crearea de locuri de muncă și angajarea, ocuparea cetățenilor. În mod uh, remarcabil, Polonia și Slovacia, când s-au alăturat Uniunii Europene aveau niveluri uh, record de șomaj din cauza consecințelor uh, trecerii de la o economie planificată de la centru la o economie de piață. au avut uh, cam 20% rata șomajului în 2004. Situația era relativ uh, cea mai uh, favorizantă în Ungaria la momentul respectiv, dar uh, era mult mai bună în Republica Cehă. 13 ani mai târziu, vedem că atât Polonia cât și Slovacia au recuperat, dacă nu au, chiar au depășit substanțial uh, media europeană, în cazul Poloniei marja este substanțială, iar Republica Cehă este acum uh, campionul european al uh, șomajului redus. Are șomaj 2,4% pe baza ultimelor date colectate. Cea mai mică rata șomajului din Uniunea Europeană. Polonia a trecut de la o situație de șomaj masiv, extins, la o situație de lipsă a forței de muncă în multe sectoare. Iar astăzi uh, se deschide destul de mult primind lucrători din Ucraina, încercând să rezolve această problemă a deficitului de forță de muncă. Aici avem, deci, o evoluție foarte pozitivă de la aderare. Trecem la un alt indicator social. Populația confruntate, expusă riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Avem aici cifrele începând cu anul 2005 doar. Situația s-a îmbunătățit peste tot, iar cel mai dramatic s-a îmbunătățit în Polonia. S-a redus riscul de sărăcie cu peste 50% până la media europeană aproximativ. Aici statele membre uh, care o duc mai prost sunt uh, Ungaria, care încă se situează peste um, media europeană. Aici și Cehia are cele mai uh, mici uh, cifre pentru uh, toată Uniunea Europeană, chiar dacă am auzit că unii oficiali cehi contestă această realitate, pentru că spun că e o problemă cu definiția europeană a riscului de sărăcie. Ei cred că prezentăm situația prea roz pentru Republica Cehă. Însă acest lucru arată că situația este, socială este destul de egalitară acolo. În ceea ce privește uh, abilitățile, pregătirea, aptitudinile forței de muncă, vedem aici uh, un progres remarcabil. Populația între 30 și 34 de ani care au uh, o diplomă uh, de învățământ superior, vedem aici că acest uh, procent a explodat, s-a multiplicat cu trei în anumite cazuri, în cazul Republicii Cehe și al Slovaciei, trei din cele patru state de la Visegrad uh, au uh, ajuns aproape din urmă media europeană, care este acum în 2017 sub 40%, iar Polonia a depășit media europeană, situându-se la 45%. Vedem că toate statele membre au început, cu excepția Ungariei, au uh, făcut mai, mai multe progrese decât media europeană. Cred că această statistică este una foarte importantă pentru că ne dă o idee de potențialul de creștere pentru viitor. Fazele timpurii ale recuperării sunt întotdeauna cele mai ușoare pentru că sunt uh, ajutate de un cadru uh, legal stabil, uh, pentru că s-au adăugat piețe interne și acest lucru atrage, desigur, investiții străine directe, foarte multe, ceea ce permite progrese rapide la început în toate aceste state membre și toate aceste state membre au profitat de acest uh, efect. Însă, odată ce se atinge un nivel apropiat mediei europene, creșterea devine mai dificilă pentru că este nevoie, într-adevăr, de forță de muncă mai bine pregătită și e nevoie de o migrație către creștere inovatoare și către modele de creștere inovatoare. Cred că putem uh, avea speranța că măcar un element din cele necesare uh, există acum în aceste patru state membre care le permite să continue pe calea conversiei, co conver convergenței cu Uniunea Europeană. Pe următoarea, următorul diapozitiv, când îl vom vedea, putem uh, observa pe scurt care a fost un fenomen uh, predominant uh, al uh, acestei recuperări rapide în trei din cele patru state de la vicegrad. Acest fenomen are de-a face cu uh, rolul puternic de locomotivă jucat de capitală. În cazul Cehiei, vedem o ușoară Uh, creștere a diferențelor regionale medii. În cazul Poloniei, această creștere este mai, vizie, mai vizibilă și în cazul Slovaciei este cea mai vizibilă. În aceste trei cazuri, uh, Praga, Mazălietche și Varșovia și Bratislava au o dezvoltare foarte uh, puternică și au crescut mai repede decât media națională. În timp ce în Ungaria se vede că acolo au scăzut diferențele regionale, ceea ce înseamnă că regiunea Budapestei s-a dezvoltat ceva mai încet decât uh, restul țării. acesta nu este un fenomen anormal, este unul normal, când există rate foarte mari de creștere, există tendința ca această creștere să fie concentrată în anumite locuri. Fondurile noastre au permis limitarea diferențelor și au ajutat toate regiunile să se dezvolte mai rapid decât uh, ar fi făcut-o altfel. Următorul uh, diapozitiv ne arată cum uh, am ajuns la acest rezultat. Cifrele sunt impresionante în ceea ce privește um, alocări din fondul de coeziune sunt impresionante și uh, intensitățile ajutorului pe cap de locuitor pe an în aceste state membre. Trebuie să știți că în 2007-2013 Republica Cehă a avut cel mai înalt, uh, cea mai înaltă intensitate de ajutor pe cap de locuitor pe an, pe stat. Nu este uh, mult în spate nici Ungaria, e cam pe același nivel. Și în această perioadă, Slovacia este în vârf împreună cu Estonia. Avem aici patru state membre care au beneficiat, cred și uh, în termeni istorici, de cel mai mare sprijin acordat de Uniunea Europeană pe o perioadă de facto de aproape 20 de ani și spun de facto pentru că efectele acestei perioade vor fi uh, simțite până în 2023. pentru că avem acolo uh, regula de dezangajare care se aplică acestei perioade. Deci sunt efecte care nu s-au simțit încă, însă vor fi simțite în viitor. Ca parte din PIB, um, procentul de ajutor a fost într-adevăr impresionant. Ungaria a primit în mod consecvent cel mai mult sprijin uh, comparativ cu procentul din PIB în 2007-2013 cu 1% mai mult decât celelalte trei state de la Visegrad și în această perioadă a primit uh, mai mult decât uh, celelalte și în această perioadă. Cum uh, o duc acum aceste state în uh, perioada actuală de programare? Ungaria a alocat mai mult uh, peste alocarea sa din fondurile de coeziune pentru anumite proiecte specifice. Uh, În ceea ce privește execuția uh, financiară, este cap de listă Ungaria. Celelalte trei state de la Visegrad sunt ușor sub medie pentru Republica Cehă și Slovacia și peste medie în cazul Poloniei. Polonia are performanțe consecvente în această perioadă, ca și în trecut. Face progrese foarte armonioase în ceea ce privește absorția fondurilor din perioada actuală. Următorul diapozitiv, vă rog. Aici sunt câteva detalii nu e nevoie să vă concentrați pe toate aceste cifre. Este o prezentare foarte clasică a rezultatelor așteptate pentru perioada actuală în uh, zone în care încă susținem multe proiecte, precum în cazul apei, Uh, deșeuri, apă curată, epurarea apei, transport, uh, internet în bandă largă, susținerea acordată companiilor. Însă ce doresc eu să subliniez este că această perioadă, și se uh, leagă acest lucru de un comentariu pe care l-am făcut înainte, nevoia de a schimba abordarea pentru a continua pe calea convergenței. Um, acest comentariu este că pentru aceste patru state membre, concentrarea este tot mai mare pe cercetare și inovare și cu fondurile noastre, toate aceste state membre vor vedea că, raportat la PIB, partea de cercetare, dezvoltare, cercetare și inovare va crește până în 2020 semnificativ. Credem că aceasta este calea corectă, așa am și negociat, de fapt, cu um, aceste patru state membre. Și um, Așa gândim și noi pentru perioada următoare, bazată pe strategiile de specializare inteligență, vom avea, inteligentă, vom, vom avea tot mai multe în fază asupra proiectelor de cercetare și inovare. Și ne vom concentra și pe aptitudini, pentru că, după cum vedeți, piețele muncii în aceste state membre devin um, um foarte um, micuțe nu ne putem relaxa și uh, oamenii trebuie să uh, trebuie ca oamenii să devină tot mai specializați pentru a găsi un loc de muncă. Următorul uh, diapozitiv ne prezintă care sunt simulările conform uh, modelului nostru de simulare macroeconomică folosit de DGECFIN acest uh, model încearcă să capteze efectul net asupra nivelului raportat la PIB în aceste patru state um, legat de, de impactul uh, fondurilor din uh, programul de coeziune. Pentru toată perioada, și noi uh, ne-am raportat la 2011, deci nu avem efectul de plin al 2014-2020, dar vedeți că cifrele pentru 14-20 sunt uh, relativ mai modeste. Dar pentru 2017, pe baza cheltuielilor trecute din coeziune, estimarea este că PIB-urile acestor patru state sunt cu câteva procente mai sus decât vedeți aici. Altfel spus, dacă nu ar fi existat um, politica de coeziune, uh, PIB-ul Poloniei a fost cu 7% mai mic, al Ungariei cu 5% mai mic astăzi, iar uh, în cazul Cehiei și Slovaciei, PIB-urile ar fi fost la, a, cu 4% mai mici astăzi decât sunt. În concluzie, Aș vrea să sugerez cu prudență că în politica de coeziune a dat rezultate și a atins obiectivul principal de a ajuta regiunile și statele membre mai puțin uh, dezvoltate să migreze către uh, media europeană, în cazul acestor patru state membre. Desigur, nu negăm faptul că pro, că în spatele acestui uh, succes relativ, sau în cazul celor trei din cele patru state, reprezintă investițiile străine directe și cu sugestia că pentru politica de coeziune, pentru ca politica de coeziune să continue să aibă un efect pozitiv asupra acestor economii, uh, Trebuie să ne concentrăm în viitor mai mult pe inovare și pe aptitudini. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Generaldirektor, sehr interessant. Mulțumesc, domnule director general. Foarte interesant. Uh, de fapt, azi este una din cele mai interesante zilele de lucru pentru noi. Cel mai grav ar fi fost dacă mi ați fi spus că din 2007 am împărțit 260 uh, de miliarde Uh, în aceste părți, uh, în aceste țări și că ele ar fi fost fără efect. Uh, cu siguranță, așadar, avem rezultate și rezultatele sunt foarte concrete. Astăzi, pentru prima dată, salutăm în mijlocul nostru un nou reprezentant al Curții de Conturi Europene. Bine ați venit! Poate că ne spuneți, nu trebuie, dar ne-am bucurat foarte mult dacă ne-ați uh, uh, face o scurtă, un scurt comentariu și din partea Curții de Conturi. Doamna Labaive acum. Mulțumesc. Eu cred că e bine și e un moment potrivit să facem un pas înapoi și să vedem care au fost beneficiarii politici de coeziune. Eu am aflat două chestiuni foarte interesante astăzi. În primul rând că nimeni nu, nimic nu este în alb și negru, nici la Comisia de Control Bugetar, că uneori răi pot deveni cei mai buni. În al doilea rând că Comisia poate să ne prezinte uh, date uh, concrete ieri am votat uh, descărcarea de gestiune aici la, com- la comisia noastră. Ne-ați arătat uh, date concrete și am văzut vezi pe care le-am tot cerut să vedem uh, impactul real al politicii de coeziune. Vă mulțumim pentru acest lucru. Este foarte bine că uneori se menționează practicile, bunele practici, cele mai bune practici, concre- proiecte concrete și povești uh, cazuri fericite. Din Republica Cehă, la Ministerul Dezvoltării, s-a pregătit o cartografiere a proiectelor și se vede pe net, pe internet, care sunt proiectele, care sunt uh, impactele reale și valoarea adăugată reală. Vorbind despre valoarea adăugată, cred că nu uh, trebuie să discutăm care sunt beneficiile reale ale politicii de coeziune, Cred că nu au beneficiat doar aceste state membre, ci că întreaga Uniune Europeană a beneficiat de politică de coeziune și de aceste investiții. Noi vorbeam recent de valoarea adăugată europeană. Aceasta poate fi văzută din diferite perspective. Din perspectiva mea, acestea se completează una pe alta. Una este politica de coeziune care în forma ei inițială arăta uh, natura adevărată a valorii adăugate. Proiectele finanțate separat poate că n-au aceeași valoare adăugată reală, dar împreună ele au un impact european masiv și cred că acest pachet de proiecte va avea efect asupra întregii Uniuni Europene. Uh, va crește ocuparea, vor, se vor îmbunătăți condițiile de viață, se vor scădea diferențele, va crește nivelul de protecție a mediului și așa mai departe. Ați fi de acord cu mine că avem nevoie de o politică de coeziune, politică, de coeziune mai puternică ca parte din perioada din cadrul financiar multianual viitor? Nu cumva aceasta este adevărata valoare adăugată europeană? despre deci care tot vorbim. Mulțumesc mult pentru prezentare. Datele sunt foarte interesante pentru mine, le văd pentru prima dată și uh, ar trebui să fie un exemplu pentru alți directori generali să vină cu astfel de date la Comisia Cont. Colegul Ștehovski. Uh, director, for your impressive presentation, I was... Vă mulțumesc pentru această prezentare impresionantă. Am fost fascinată de toate aceste cifre. dacă ar fi să vorbim despre Cexit, v-aș duce în uh, Cehia și atunci uh, ați fi de partea mea. Nu, nu glumesc acum. Chiar sunt surprins uh, pozitiv de ce am văzut. Însă acum aș vrea să mă refer la Comisia Cont și aș vrea să văd cum am putea noi gestiona mai bine toate aceste lucruri. Am pentru dumneavoastră niște broșuri uh, care prezintă succesul uh, Cehiei, o poveste de succes pe care o puteți uh, compara și cu cea altor state. Beneficiile nu sunt doar pentru Cehia, ci pentru întreaga Europa, pentru că sunt multe companii implicate în acest proces din vestul Europei, din sud sau din nord. Oferim multe proiecte unor companii netransparente. Multe ori Nimeni nu cunoaște care este structura acestor companii, nimeni nu știe ce se află în spatele lor, nu știm dacă în structura lor există elemente rusești sau uh, din alte state. S-a vorbit despre aceste state împreună. Uh, prin urmare, cred că ar trebui să schimbăm aceste lucruri. Aș vrea să știu în ce măsură înțelegem investigațiile polițienești, pentru că poate pentru viitoarea perioadă ar fi uh, interesant de aflat asta cu privire la diverse proiecte. Deci trebuie să înțelegem cum se folosesc banii europeni responsabili, mai ales cei din politica de coeziune. Vorbim despre controle și ați spus că faceți multe asemenea controle. Însă, care este efectul acestor controle, DigiRegio? Dacă comparăm rezultatul controlelor dumneavoastră cu cele ale uh, OLAF, uh, de foarte multe ori eh, ați spus că povestea e de succes, iar Olaf vedea lucrurile cu totul altfel. Aș vrea așadar să știu dacă pentru dumneavoastră e important să rețineți ceva din această situație pentru a schimba lucrurile pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru eh, răspuns. Ați lipsit, din păcate, mai devreme la o dezbatere în care am vorbit despre uh, anumite utilizări uh, în mod neadecvat de abuzuri în legătură cu banii europeni, fondurile folosite în Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Uh, acum v-ați găsit în situația în care trebuie să vă exprimați și dumneavoastră un punct de vedere. Dăm cuvântul mai departe. Doamna Șoidrova. Trebuie să spun că nu mă surprinde impactul pozitiv uh, la care s-a referit uh, domnul director general. Sunt convinsă că fondurile de coeziune au uh, un impact pozitiv asupra Republicii Cehe. Știu asta pentru că vin dintr-o regiune care a folosit mulți bani este vorba mai ales de estul țării și știm că fără fondurile de coeziune Uh, am avea mai mari probleme în a recupera uh, decalajul față de vestul Europei. Dacă vorbim despre această rată de absorpție de 45%, aceasta se datorează parțial schimbărilor la nivelul ministerelor, se datorează stabilității din uh, administrație, ceea ce înseamnă că trebuie să investim în capacități. Asta am putut uh, înțelege din aceste uh, grafice. Uh, Cehia, știm, folosește o parte din bani pentru aceste capacități. Am o întrebare legată de o disparitate de aici. Ați recomandat ca în perioada de follow-up greutatea să treacă, accentul să treacă pe cercetare și dezvoltare Uh, sunt complet de acord cu asta, însă vreau să subliniez că asta ar putea avea impact asupra disparităților regionale între capitală și uh, regiunile periferice, pentru că instituțiile de cercetare și dezvoltare de top se concentrează în orașe în Cehia. Vorbim despre Praga și Brno. Înțeleg obiectivul, înțeleg uh, care vor fi motoarele pentru creștere, însă dacă neglijăm investițiile în infrastructură, asta ar putea duce la o adâncire a disparităților între aceste orașe mari și alte regiuni. De aceea cred că trebuie să continuăm să investim în infrastructură în regiune. Mulțumesc. Colegii Liberacki, bitte. Domnul Liberacki are cuvântul. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Przepraszam, że nie wysłuchałem prezentacji. Mulțumesc. Doamnă președinte, îmi pare rău că nu a putut uh, asculta prezentarea. Însă, ca vicepreședinte al Parlamentului, am avut alte angajamente. Am ratat această prezentare și îmi pare rău. Însă aș dori să vă mulțumesc oricum. Ceea ce este important din perspectiva politicii de uh, coeziune este uh, implementarea totală a proiectelor putem vedea în Polonia că adesea inițiem, lansăm uh, proiecte, mai ales uh, proiecte de infrastructură, iar apoi niciunul dintre acestea nu se finalizează. Nimic nu este dus până la capăt. Coezi- coeziunea se îmbunătățește dacă o autostradă uh, este realizată de la uh, granița cu Belarusul până la granița cu Germania. Foarte adesea nu stau lucrurile așa. Avem această tendință ca guvernele să mute fondurile dintr-o parte în alta în funcție de motivele lor politice, în funcție de regiunile unde își doresc uh, să aibă impact asupra votanților. Cred că Comisia trebuie să fie mai strictă uh, în acest domeniu. Atunci când vorbim despre neajunsuri, există sectoare tradiționale care uh, au rămas în urmă, iar în cazul uh, Poloniei, unul dintre aceste uh, sectoare este cel uh, uh, feroviar. Infrastructura feroviară adesea este rămasă în urmă și cred că Comisia Europeană este prea blândă, nu se pune suficientă presiune. Uh, atunci când vine vorba despre uh, pregătirea proiectelor uh, feroviare, iar adesea Comisia este prea indulgentă și uh, este de acord cu anumite modificări. De exemplu, dacă nu se modernizează căile ferate, poate banii pot să treacă înspre domeniul rutier și așa mai departe. În ceea ce privește coeziunea europeană pentru întreaga zonă de transport, aceste lucruri nu sunt bune. Coeziunea nu mai este garantată, în ciuda miliardelor uh, de euro care merg spre finanțarea acestor proiecte. Deci cred că Comisia ar trebui să fie mai uh, strictă atunci când vine vorba despre implementarea completă a uh, proiectelor. Dacă există un proiect, acesta trebuie finalizat, dus până la capăt și noi ar trebui astfel să contribuim la valoarea europeană adăugată. Deci noi ar trebui să ajutăm guvernele să se concentreze um, pe anumite regiuni, de exemplu sudul Poloniei, pentru că foarte mulți politicieni vin în această zonă sau pe Polonia de Est, pentru că acolo există foarte mulți votanți care susțin uh, guvernul aflat uh, acum în funcție. Chiar și aici, în această comisie, ni s-a demonstrat uh, că proiectele uh, feroviare poloneze reprezintă un exemplu negativ. Deci poate Comisia trebuie să meargă în această direcție și aș dori să vă întreb de ce uh, Comisia Europeană este inactivă. Poate Comisia noastră um, ar trebui să facă ceva în legătură cu asta. Mulțumesc. Vă Domnul Iavu. Vă mulțumesc pentru această prezentare plină de informații legate de performanța uh, păcii de coeziune pentru statele de la Visegrad. Am văzut uh, niște imagini triste legate de uh, țara mea, Ungaria, care pare că este o excepție în acest grup din multe perspective. Știm acest lucru deja de ceva vreme și încercăm să obținem o explicație pentru uh, Um, această dezvoltare diferită, pentru aceste progrese inegale din Ungaria. Și aș dori să îl întreb uh, pe domnul Lemetră ceva în legătură cu un aspect care a lipsit din prezentarea sa, și anume imagini uh, clare legate de ceea ce se întâmplă în statele de la Visegrad pentru a înțelege cum Ungaria diferă de celelalte. Nu există niciun fel de explicații legate de ceea de, de motivul pentru care asta se întâmplă. Ce se uh, întâmplă greșit în Ungaria în ce privește utilizarea fondurilor europene? Oare este vorba despre corupție, nivelul ridicat al corupției din Ungaria? Aceasta este explicația pentru această performanță. Oare proiectele sunt greșite, se cheltuiesc banii aiurea, tocmai din motive politice menționate de colegul meu? Uh, E bine, eu cred că subiectul este important, căci uh, suntem uh, în mijlocul uh, discuției pentru următorul cadru financiar de după 2020 și trebuie să ne întrebăm de ce politica de coeziune șuează în unele din statele din Est și ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a le ajuta sau forța să folosească mai bine aceste fonduri. Poate ar trebui să existe niște măsuri uh, anticorupție mai uh, puternice la nivel european, european sau un control mai bun efectuat de comisie. Trebuie să înțelegem încotro trebuie să ne îndreptăm. Sau poate ar trebui să demonstrăm uh, că obiectivele europene ar trebui urmate în statele membre. Banii n-ar trebui cheltuiți doar în campanii electorale. Sincer, chiar cred că e Uh, crucial să vedem ce facem, pentru că uh, altfel, în cadrul financiar uh, următor, vom arunca banii pe fereastră, cum am făcut-o deja de câteva ori în ultimele cicluri bugetare. Iar eu chiar sunt interesat să aflu din partea comisiei care este explicația lor legată de această performanță diferită în ceea ce aceste state membre. Mulțumesc. Domnul Țela. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că sprijinul oferit prin fonduri structurale europene în țările Europei Centrale și de Est a indus modificări, schimbări pozitive semnificative în aceste țări. Să nu uităm însă că am vorbit uh, decenii de rândul despre aceste țări ca țări aflate în curs de transformare. Să nu uităm că în aceste țări uh, a domnit până în 1990 un model uh, economic socialist comunist controlat de un partid care a fost acela care a imprimat direcția de dezvoltare a economiei economia de piață era cea formulată de Marx, Karl Marx, după modelul economic uh, de la Manchester, de odinioară. Deci uh, nu trebuie să uităm că foarte uh, sistemul a fost foarte diferit și să nu uităm nici faptul că multe firme au exploatat, din Occident, din partea vestică a Europei, au exploatat această situație. Um, încercând să, să se folosească de posibilitatea de a face un profit uh, bun. Multe firme au rămas uh, cu conduceri din, uh, dintr-o generație veche care um, încearcă să-și păstreze legăturile și încearcă să influențeze pe cât poate astăzi situația economică nouă. Asta nu înseamnă să nu vrem să urmărim uh, și în viitor cum evoluează această situație, sperând că uh, încet încet va apărea și o uh, societate civilă care va sancționa politic pe aceia care deocamdată fac marile afaceri acestei societăți civile trebuie să îi oferim uh, noi uh, ajutorul nostru. Cât de pericol, uh, periculoase pot fi um, activitățile societății civile. Am aflat săptămâna trecută în Slovacia, dar cu o jumătate de an înainte și în Malta și-a lăsat viața o jurnalistă care era pe urmele unor afaceri dubioși. În ce privește cifrele de șomaj în Polonia, dar și în celelalte țări, Aici uh, situația a evoluat și mulțumită uh, libere circulații a forței de muncă. Deci, uh, dacă te duci pe autostrada A2 de la est la vest în Germania, vezi că cel puțin 50% din mașini sunt cu număr de matriculare polonez, dar în plus mai sunt și mașinile cu număr olandez-belgian și acelea sunt în număr mare conduse de polonezi. Deci, Uh, faptul că poți să-ți alegi liber domiciliul și poți să te muți dintr-o țară la alta, a contribuit și el la, uh, uh, la scăderea dramatică a șomajului, astfel că apar deja deficite de forțe de muncă în unele dintre țările din centrul și estul Europei. Este de altfel una din temele de mare actualitate în prezent. pentru că uh, Iată, o țară care a primit foarte mulți muncitori din centrul și estul Europei părăsește Uniunea Europeană și renunță la această forță de muncă. Deci încă impactul acestei uh, decizii nu este previzibil, dar cu siguranță că ne va afecta pe noi toți. Dacă și dumneavoastră sunteți mulțumit, domnule Țeler, cu cei 260 de miliarde cheltuiți, eu ce să mai spun? Mulțumesc, doamnă președinte. Da, deci... Um, uh, Reaction. Mulțumesc pentru comentariile și reacțiile și întrebările pe care ni le-ați adresat. Niciodată nu trebuie să fim mulțumiți 100%. Întotdeauna este loc de mai bine uh, în când vorbim despre cheltuielile publice și investițiile publice în particular. La fel este și filosofia de bază pe care se sprijină colegii de la Digi Regio în activitatea lor. N-am descoperit nici până acum o formulă magică în dezvoltare regională. Suntem cu toții în uh, Uh, căutarea celor mai bune practici și încercăm să învățăm din evidențe, din rezultate concrete. Tocmai de aceea salut această șansă pe care am primit-o pentru a reflecta puțin asupra ceea ce s-a întâmplat și pentru a încerca să facem o, să întrevedem uh, trendurile viitorului. Pentru că încercăm să identificăm bunele practici, eh, ingredientele cele mai bune pentru viitor. Acestea mereu sunt eh, testate în eh, proiectele pilot pe care le-am lansat în ultimii ani. Um, aceste proiecte pilot au fost cel mai interesante pentru regiunile care încă sunt uh, uh, cel mai îndepărtate de uh, media europeană și care, așa cum s-a spus, nu vor să fie lăsate în urmă, mai ales acolo unde capitala și regiunea din jurul capitalei unei, unui stat membru deja prezintă o, o mare decalaj față de regiunile respective. Deci uh, învățăm constant din uh, aplicarea acestor uh, politici și din experimentele pe care le facem. Asta este, cred eu, filosofia cu care vom merge și înainte. Nu, nu pretindem să știm totul, dar suntem cuprinși într-un proces de uh, învățare continuă alături de statele membre. Sper că voi fi în măsură să vă conving mai mult decât sugerează întrebările dumneavoastră, că nu, uh, nu ignorăm ceea ce se întâmplă în statele membre, nu închidem ochii în fața ceea ce se întâmplă în statele membre și că am, uh, uh, am fi pasivi a față de țările uh, care părăsesc uh, calea prescrisă. Aș vrea să uh, îi răspund mai întâi doamnei de la Baiova. Beneficiile directe pentru un stat membru care ajung în acel stat membru nu, nu se opresc la frontierele acelui stat membru. Este evident că evoluția pozitivă a economiei în acele țări pe care am arătat-o a, fost, a, a tras după sine și beneficii în alte state membre. Până la urmă, urmă suntem într-o piață internă unică. Acest lucru s-a petrecut uh, prin uh, contracte încheiate cu firme care uh, sunt, își au sediul în vestul Europei și care, iată, au câștigat licitații pentru proiecte de infrastructură, dar această activitate economică crescută a generat și uh, o dezvoltare, uh, o intensificare a comerțului, ceea ce se reflectă în uh, balanța importurilor și exporturilor și contribuția acestor importuri-exporturi a balanței comerciale la creșterea PIB-ului țărilor respective. Deci, iată, proiecte, de aceste proiecte am beneficiat cu toții. După dezbaterea uh, curentă, uh, vom, uh, vom dezbate și situația unei companii cehe, dar domnul Stahovski a adresat deja o întrebare în legătură cu poziția noastră față de companii netransparente care sunt beneficiarele unor proiecte. Nu vreau să anticipez uh, următorul punct de pe ordinea de zi, dar vă spun ca răspuns general că acum câțiva ani am avut, o situa- am avut a face cu o situație în Republica Cehă unde uh, a fost selectată la o licitație o societate anonime pe acțiuni și astfel nu era clar cine era beneficiarul real al acelui contract. Și atunci uh, Consiliul uh, a cerut uh, pe calea unei recomandări specifice de țară, Republicii Cehe, să decline identitatea acestor beneficiari real. Republica Cehă recent a transpus, a pus în aplicare cel de-al patrulea pachet de luptă împotriva spălării banilor, cea, deci practic acționariatul anonim practic este exclus acum din procedurile de achiziție publică din Republica Cehă, ceea ce ne liniștește. Ne liniștește într-o anume măsură, și până într-un anumit punct, pentru că autoritățile de gestionare atunci când uh, derulează programe cu IMM-uri, trebuie să verifice dacă uh, participanții la uh, procedurile de licitație sunt într-adevăr între IMM-uri. Și tocmai de aceea Acum un an, uh, de pildă, n-am fost suficient de mulțumiți uh, cu uh, verificările efectuate de autoritățile cehe în legătură cu informațiile primite de la ofertanți, de la companiile participante și atunci am efectuat un audit în Republica Cehă. Am cerut atunci autorităților de gestionare să uh, Uh, efectueze verificări sistematice și cuprinzătoare, ceea ce se și întâmplă acum. Apoi au fost întrebări uh, mai generale în legătură cu impactul controlelor noastre. Dacă ne uităm la ultima perioadă de referință, controlele noastre au rezultat, uh, au, au generat corecții de miliarde și uh, au generat și corecturi în sistemele de audit național din țările auditate. V-am furnizat deja cifrele în legătură cu aceste uh, verificări. Putem să le, vi le transmitem încă o dată. Deci pe acest front al erorilor, cred că am demonstrat și în continuare demonstrăm pentru perioada de verificare 2007-2013 că în cele din urmă rata erorii va putea fi uh, scăzută sub pragul de 2%, tocmai prin impactul acestor uh, verificări uh, importante. În ce privește frauda, și bănuiesc că aici uh, băteați când uh, vă referați la rapoartele OLAF. Este adevărat că nu întotdeauna ajungem la aceeași concluzie ca și colegii de la OLAF. Rapoartele OLAF sunt uh, transmise prin intermediul direcției noastre generale autorităților naționale de reglementare și de gestiune, uh, care uh, de regulă reacționează prin oferirea unor informații suplimentare ce adesea rezultă într-o corecție, dar nu o corecție 100% a erorii sau fraudei constatate de Olaf. Să fie clar însă, toate rapoartele OLAF sunt urmărite și analizate temeinic până ce uh, putem uh, corecta toate erorile produse. Tot în legătură cu rapoartele OLAF, trebuie să spun că nu toate aceste rapoarte vizează cazuri de fraudă care necesită corecție. Tocmai de aceea corecțiile nu sunt 100%, ci într-o proporție mai mică. Doamna Barova ca dumneavoastră ați spus că Estul Republicii Cehe nu s-a dezvoltat în același ritm pozitiv uh, în urma aplicării politicilor de coeziune uh, ca și restul țării. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și dumneavoastră vă mai temeați că uh, centrarea pe inovare ar putea crește disparitățile pe viitor. Într-adevăr, trebuie să fim atenți la acest lucru, pentru că infrastructura nu este singura soluție pentru recuperarea deficitului apărut într-o regiune sau alta. Uneori, inovarea trebuie să fie uh, proiectul, uh, domeniul în care uh, vom avea proiectele emblematice, dar trebuie să ne și specializăm într-un fel, stimulând autoritățile naționale și regionale să uh, Uh, să reflecteze ele însele la uh, punctele forte și la slăbiciunile fiecărei regiuni, astfel încât uh, să poată stabili niște priorități de dezvoltare. Aș sugera, în termeni mai generali, în lumina acestor revoluții relativ pozitive că într-adevăr trebuie să vedem uh, care sunt trendurile uh, în care, uh, care se conturează din finanțările pe diferite subiecte și programe Și în baza acestei analize ar trebui ca statele membre vizate să analizeze ele însele oportunitatea și actualitatea diferitelor investiții în funcție de nevoile lor. Domnul Liberațchi. Domnule Liberațchi, nu pot să spun că sunt de acord cu dumneavoastră. În ce privește proiectele neîncheiate, haideți să mai stabilim întâi despre ce vorbim. Proiectele ne- neterminate și uh, nefuncționale trebuie rambursate. E foarte simplu. Deci, uh, comisia dumneavoastră uh, a analizat, de pildă, în toate detaliile situația din Grecia, unde am avut astfel de proiecte și unde în ultima perioadă am văzut care sunt proiectele care au fost susținute din perioada financiară anterioară și care vor trebui să fie funcționale până în 2019. Și știm deja de acum că nu vor fi unele. Da? Deci proiectele nu trebuie să fie doar terminate, dar trebuie să fie și funcționale, pentru ca uh, să nu trebuiască să fie rambursate. Ați mai arătat că uh, există unele coridoare de transport, unele autostrăzi care nu se construiesc dintr-un capăt până în celălalt, din est în vest sau dintr-un, din la granița de nord până la cea de, din sud. Uh, și că asta ar face ca beneficiile să fie limitate. Evident că toate autostrăzile se construiesc pe segmente, pe tronsoane de 20, 30, 50, 100 de kilometri da? indiferent că merg în sud, duc în sud, în est, în vest sau în altă parte. Și statele membre, evident că pot stabili uh, care sunt tronsoanele prioritare care trebuie uh, mai întâi terminate. Da? Uh, de multe ori uh, acest, aceste decizii se au și în legătură cu ușurința tehnologică de realizare a acestor construcții, dar și în legătură cu, în funcție de prioritățile momentului. Dacă vorbim despre S6 în Polonia de Nord, de pildă, vom insista asupra nevoii de a termina mai întâi tronsonul care aduce mai multă valoare adăugată europeană în proiect. În ce privește infrastructura feroviară, sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră. Am fost personal în Polonia pentru a demara activitatea unei echipe comune formată din reprezentanța ai guvernului polonez Agenția Feroviară Polonă și Comisia Europeană. Cu participarea lui Jaspers de la Bay pentru a exercita presiune politică asupra unui organism care ar trebui să dezvolte aceste proiecte și care, după cum știm, n-a avut o performanță prea bună în trecut. Scopul acestei task force comun este să se asigure că miliardele programate uh, pentru perioada de referință actuală să fie și implementate pentru îmbunătățirea în cele din urmă a uh, infrastructurii de cale ferată din Polonia. Este adevărat că în trecut a avut loc o schimbare a planurilor inițiale de la, s-a, trec, s-a trecut de la îmbunătățirea căi ferate la uh, modernizarea materialului rulant. Este adevărat. Pentru că nu exista suficientă uh, maturitate în proiectele de cale ferată. A fost un lucru rău? E bine, dacă ne gândim la evoluția utilizării căilor ferate, nu credem că este un aspect negativ, deloc, din potrivă. Pentru că materialul rulant modernizat, mai atractiv, a contribuit în mod decisiv la o creștere foarte impresionantă a numărului de pasageri în traficul feroviar. Da? A crescut cu uh, peste 40% în uh, ultimii 6 sau 7 ani. Nu vrem să ne oprim aici, ci vrem să rezolvăm și problema infrastructurii feroviare și prin uh, intermediul acestui task force uh, avem în rândul nostru și directorul care a demarat activitatea acestui task force, deci prin această echipă comună prin care urmărim evoluția proiectelor, uh, urmărim cât se poate de, de aproape uh, lucrurile. Lucrăm mână în mână cu reprezentanța guvernului polonez pentru a, a uh, asigura acest uh, progres. Având în vedere disparitățile dintre regiunile poloneze, vreau să spun că în această perioadă de finanțare fondurile au fost regionalizate în cea mai mare măsură. Peste 50% din toate alocările, alocările uh, pentru Polonia sunt uh, programe regionale. Acest lucru nici nu s-a schimbat în ultima vreme. Este o situație care uh, este prezentă încă dinaintea intrării în funcția prezentului guvern uh, polonez. Concentrarea asupra regiunilor din uh, sud și din est își are, o just, are propria justificare. Dar pentru că, pentru că în sudul și estul Poloniei sunt, cele mai, sunt regiunile cel mai puțin dezvoltate. ele se află undeva la 50% din media europeană. Why has Hungary performed less well than the other? Și până la urmă, de ce a avut Ungaria rezultate mai uh, slabe decât celelalte state membre? În mod vizibil uh, s-a descurcat mai prost decât alte state membre, dar uh, noi analizăm perioada o perioadă foarte specifică. De ce? Pentru că include uh, criza economică cea mai importantă și cea mai perturbantă din ultimii 80 uh, de ani. În mod evident, uh, Ungaria a fost afectată de această criză în mod foarte diferit față de celelalte state membre. Uh, a beneficiat de susținere macrofinanciară din partea Uniunii Europene și uh, din partea FMI, dacă nu mă înșel, în uh, perioada 2008-2009. Deci a fost uh, perturbată foarte serios, ceea ce a dus la o prăbușire a monedei naționale, la un sector bancar uh, care a fost uh, foarte presat. Și în uh, diagramele pe care vi le-am arătat, acest lucru se vede. Putem uh, vedea de asemenea că în ultima vreme nu a mai fost chiar așa. În ultima vreme n-a mai fost codașă, a început să prindă ritm în dezvoltare. putem analiza recomandările specifice fiecărei țări în cazul acestor state membre. Ungaria este diferită și pentru că a avut întotdeauna un uh, fragment mai mare de cheltuieli publice, comparat cu PIB față de celelalte state membre, celelalte trei state membre un lucru destul de similar uh, cu situația din statele membre mai dezvoltate, cele mai dezvoltate. Deci procentul ar fi de 50%. Ungaria nu a avut uh, la fel de mult succes și din cauza situației macroeconomice instabile din această țară, la, la atragerea investițiilor străine directe nu a, nu a avut la fel de mult succes ca celelalte state, trei state membre. În această perioadă noi ne-am uh, concentrat pe cum trebuie orientate aceste fonduri și putem observa un, uh, o tendință clară către cheltuială inova, inovativă, pe inovație, Ungaria ar trebui să uh, treacă de la un procent de cercetare, dezvoltare, cercetare și inovare um, la un procent de 1,8% în 2020, um, crescând remarcabil față de trecut. Deci avem uh, speranțe că fondurile noastre vor avea un efect pozitiv. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să vă atrag atenția și asupra simulării macroeconomice, rezultatelor acesteia. Nu e vorba că fondurile noastre nu au schimbat nimic în Ungaria. Problema este mai degrabă că, așa cum uh, am, uh, v-am arătat, au fost și alți factori care au uh, afectat negativ uh, situația Ungariei în general. Impactul este estimat la 5,3% din PIB uh, în 2017, comparativ cu 2004. Și atât vă mulțumesc. Domnul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne oferiți ocazia de a face acest schimb de opinii interesant despre politica de coeziune. Eu sunt uh, responsabil pentru capitolul uh, respectiv din raportul anual. În prezentarea dumnealui, uh, domnul a făcut uh, o referire la faptul că există o legătură între finanțarea europeană și uh, prin fondul de coeziune și dezvoltare economică. Noi am făcut uh, multe eforturi. Uh, um, există raporturi de, rapoarte de audit pe care le-am menționat în uh, capitolul care îmi revine din uh, raportul anual. E Foarte pe scurt, vreau să vă spun câte ceva despre uh, activitatea uh, curții în ceea ce privește uh, coeziunea. Noi facem uh, o declarație de asigurare și uh, arătăm un nivel estimativ de uh, politică de coeziune pe eșantioane din toate statele membre. O zonă în care erorile au fost în general foarte mari, totuși am văzut că rata erorii scade de la 11% în 2007 la 8% uh, în 2017. E o evoluție foarte pozitivă, însă ne putem relaxa prea mult pentru că, desigur, tot uh, depășește pragul, de, uh, pragul nostru de 2%. În Curtea de Conturi are un program consolidat bazat pe performanță ce privește fondurile de coeziune. În 2018 avem un audit prioritar în ceea ce privește simplificarea politicii de coeziune pe care am, uh, l-am publicat deja. El uh, poate fi o contribuție semnificativă la dezbatere. Uh, două audituri pe care vreau să le menționez. În 2015 am făcut un audit specific pe achiziții pentru coeziune și recent am început un audit similar uh, în legătură cu frauda și coeziune. Vom vizita șapte state membre, Bulgaria, Franța, Grecia, Letonia, România și Ungaria și sperăm că uh, um, rezultatele vor fi publicate la începutul sau mijlocul anului viitor creăm și un program de lucru pentru 2019, ținem cont de propunerile părților interesate, printre care și conferința șefilor de comisii. În acest context există ideea de a relua auditul în domeniul achizițiilor publice, concentrându-ne pe alte aspecte decât cele studiate în 2015. Cam acestea sunt cele mai importante chestiuni pe care vreau să vi le aduc la cunoștință. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult și ajungem la uh, sfârșitul acestui punct de pe de zi. Domnule uh, gen, general, trebuie să vă ținem aici și pentru chestiunea legată de cuiburile de bază. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Vă voi prezenta lucrurile în ordine cronologică. După cum știți, în martie 2017, statele membre uh, au trebuit să ne prezinte pachetele de închidere pentru uh, programele pentru perioada 2007-2013. Republica Cehă, autoritățile din Republica Cehă au făcut acest lucru, inclusiv pentru programul Boemia Centrală, care include susținerea de aproape 2 milioane de euro acordată companiei Storknest, cuibul de barză. Autoritățile uh, cehe au spus că acest uh, element din cheltuiel, din acel program uh, operațional, era revizuit din cauza închetelor în derulare de către autoritățile naționale și de către OLAF. În decembrie anul trecut, Olaf și-a încheiat raportul. Noi l-am primit. Acest raport uh, a fost înaintată autorităților uh, cehe și pe baza acestuia care uh, sugera uh, că Storkness nu este de fapt un IMM independent, ci o companie care trebuia să fie percepută ca um, parte din grupul Agrofed, și, prin urmare, nu era eligibilă pentru uh, sprijin, ajutor uh, pentru IMM-uri. Pe baza acestor concluzii ale raportului OLAF, am uh, recomandat autorităților cehe să retragă uh, alocările pentru uh, programul Poemia Centrală. Ei au acceptat în februarie și astfel am putut face încheierea programului cu această cheltuială exclusă, eliminată. Aici uh, suntem, nu uh, s-a primit uh, ajutor de la bugetul european pentru acest proiect. Dankeschön, das ist eine wichtige Klarstellung, Kollege Stechowski. Mulțumesc, este o lămurire foarte importantă. Colegul Stehovski are cuvântul. Děkuji, <clears throat> pane řediteli. Mulțumesc, domnule director general, pentru această explicație. Am citit raportul OLAF, care uh, a ajuns uh, să fie public. Mi s-a spus în mod repetat că sunt cel mai mare denunțător din Bruxelles însă nu uh, am luat niciodată nicio măsură împotriva primului ministru Babeș. Dar nu despre asta vorbim acum. Tema noastră de discuție de astăzi este alta. Ar trebui să vorbim despre cum s-a ajuns la această situație și cum putem să evităm să apară în viitor. Când citim raportul Olaf, chiar la început, vedem informațiile cele mai relevante, respectiv faptul că de la bun început compania nu a acționat transparent, nimeni nu știa cine este proprietarul ei la momentul respectiv. Nu trebuie să se mai repete așa ceva, nu trebuie să permitem să poată fi înființată o companie fără să știi cine este Uh, proprietarul ei. Uh, nu putem permite să se, să se prefacă că sunt IMM-uri anumite companii. În al doilea rând, trebuie să mergem și pe încredere, dar trebuie să și uh, verificăm informația. Nu putem să luăm de bună ce ne spun, ce declară companiile despre ele înse și însele. Uh, dacă spun că sunt IMM-uri, există baze de date, există registre în care putem să verificăm dacă o anumită companie este sau nu un IMM. În raportul OLAF se menționează și uh, auditul făcut de DG Regio, care nu a, nu a găsit nimic. Și v-am mai spus, trebuie să schimbăm modul în care se derulează aceste audituri. Ele trebuie să fie mai inteligente. Uh, nu trebuie să fie doar orizontale, ci și verticale și trebuie să analizeze chestiuni conectate. Noi tot mergem în misiuni și ni se spune că au primit 10 audituri. Și, de fapt, cele 10 audituri uh, n-au găsit nimic. Cum se face că doar Olaf a constatat că e vorba de fraudă, ceea ce și era? Uh, adevărat. Uh, și ultima chestiune. De ce ne temem uh, atâta de publicarea constatărilor definitive? Ministrul de Finanțe din Cehia a spus că va trebui să întrebe avocații dacă poate să fie publicat raportul. Însă nu s-a făcut niciodată o analiză juridică în această privință, cel puțin nu, nu din câte știu eu. Majoritatea raportului poate fi publicat, ce cred că ar spori și credibilitatea Uniunii Europene. Ne-ați arătat foarte multe exemple uh, legate de fondurile de coeziune și de modul în care ele ajută economia europeană, dar uh, sunt și cazuri în care s-a ajuns la fraudă. Și ar fi bine dacă data viitoare am putea să discutăm doar uh, aspecte pozitive nu doar negative. Cred că direcția dumneavoastră generală poate să decidă dacă cehii au făcut sau nu proiecte pozitive pentru UE și pentru Cehia. O colegă la Baiova, bine. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Doamna Baiova, la Baiova. Mulțumesc. Ca vicepreședinte al acestei comisii vreau să uh, mă refer la competențele noastre. Domnule director general, vreau să vă adresez trei întrebări foarte simple. Am uh, analizat în uh, detaliu multe chestiuni legate de acest proiect. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, puteți confirma că suma totală a cheltuielilor declarate arată uh, Uh, că suma din uh, investigațiile uh, OLAF nu are nicio legătură cu suma declarată ca asistență FEDER, pentru că acest lucru apare în scrisoarea de la DG Regio către Republica Cehă din decembrie anul trecut. Puteți confirma că autoritățile cehe au, confirma, au confirmat calculația propusă pentru uh, suma totală? conform documentului din 25 ianuarie și, în al treilea rând, puteți confirma că nu au fost implicate fondurile europene în proiectul Storknest și că nu trebuie ca comisia să, să așteptăm nicio comisie, nicio măsură din partea comisiei. Mulțumesc. Ja, also, director, weshalb wir uns mit der Geschichte... Domnule director general, domnul director general este aici pentru că inițial a fost vorba de un proiect uh, european. Da? Altfel n-am fi discut problema cu clubul ăsta de barză și a durat într-adevăr foarte mult uh, până când autoritățile cehe, în mod logic de altfel, uh, au exclus uh, această companie din alocări, pentru că altfel ar fi pierdut întregul proiect. Deci a fost inițial un proiect european, a fost un proiect european a unui important politic, om politic din Cehia, care culmea era și în Comisia de Evaluare a Proiectelor, deci, uh, pur și simplu, noi am ales acest, uh, acest proiect uh, nu pentru că noi ne bucurăm să dăm peste mână unora sau altora, ci pentru că vrem să arătăm care sunt slăviciunile sistemului în Republica Cehă. De fapt, am îndemarat uh, totul în 2014. Încă nu exista atunci uh, o lege care să interzică membrilor guvernului să fie implicați în activități uh, comerciale. Deci vreau să mulțumesc Com Comisia Europeană care a arătat foarte clar ce trebuie să facă Cehia pentru ca să se conformeze și Cehia a și făcut acest lucru. Scuze că am anticipat poate o parte a răspunsului. Vă rog, domnule Lemetră. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Stehovski, cred că pot să fiu destul de succint, având în vedere informațiile pe care deja le-am uh, oferit uh, în uh, contextul discuțiilor legate de punctul anterior. Mai întâi, am vrea să avem asigurări suficiente că proiectul uh, cuibului de uh, berțe a fost un caz izolat. În uh, contextul încheierii perioadei de finanțare de până în 2013, am cerut auditorului să analizeze cu atenție Uh, un număr aleator de 30 de proiecte ale IMM-urilor. Apoi am refectuat noi controlele și, într-adevăr, nu am găsit nimic. Asta pentru ceea ce s-a petrecut în trecut, fapt care ne-a liniștit. Apoi, în ceea ce privește prezentul, perioada 2014-2020, Nici că aș putea să fiu mai de acord cu ceea ce ați spus. Este vorba de un sistem uh, de prevenție timpuriu cu privire la audit pentru autoritățile de gestionare pentru programe de cercetare și inovație, adică este autoritatea care uh, oferă cel mai mult sprijin pentru IMM-uri uh, în Republica Cehă. Am făcut asta în februarie anul trecut. am descoperit că autoritatea contractantă se baza într-adevăr mult prea mult uh, pe uh, informații neverificate pe care uh, IMM-urile le ofereau. Și am insistat, uh, pe lângă autoritatea contractantă, să uh, aibă verificări sistematice și de profunzime pentru uh, informațiile pe care le primeam. Asta fac acum. După cum am uh, văzut, perioada a început uh, în acești termeni. Apoi ne-am interesat de proiecte care au fost uh, susținute și, din nou, n-am găsit niciun fel de astfel de caz de uh, IMM-uri artificiale. Cred așadar că acum avem uh, dreptul de a face verificări în uh, Cehia și avem și cadrul juridic care ar permite autorităților uh, contractante să facă un screening real al IMM-urilor pentru beneficiarilor reali. Cât privește publicarea rapoartelor, rapoartele OLAF nu sunt orice fel de raport. Și cred că asta este o problemă care nu cade în aria mea de competențe. Doamnă Davalo, credeți-mă că n-am înțeles prima dumneavoastră întrebare, însă în ceea ce privește pe cea de-a doua, într-adevăr, uh, autoritățile cehe au hotărât să retragă uh, cheltuielile uh, pentru programul uh, pentru Boemia Centrală, ori asta ne-a permis să încheiem uh, programul. Asta s-a întâmplat luna trecută. Iar apoi cea de-a treia întrebare Într-adevăr, asta înseamnă că nici uh, un ban european nu mai a ajuns la cuibul de berze. Doamna Labaiova a întrebat dacă uh, cumva guvernul ceh a pierdut bani din cauza deciziei tardive luate în legătură cu cuibul de berze? Not seen. Nu, Cehia nu a pierdut din sprijinul general alocat acestui uh, program din cauza acestei retrageri. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich Atunci vă mulțumesc foarte mult. Vreau să uh, vă mai invit să știți că mi-a plăcut foarte mult acest schimb de opinii. Vreau să mulțumesc și întregii noastre echipe care a rezistat alături de noi cu, și ne-a oferit uh, informații foarte interesante, foarte importante nu este o amenințare, dar să știți că o să vă mai invităm. La 14.30 continuăm cu audierea comisarului de, pentru bugete eh, Oettinger în chestiunea numirii noului secretar general al Comisiei. Până atunci suspendăm ședința. Mulțumesc!